witam serdecznie panie i panowie bardzo proszę kto opuszcza salę o opuszczenie po cichu. Am să vă rog să părăsiți sala în liniște dacă doriți să o faceți. Zapraszam na punkt porządku obrad oświadczenie Komisji Polityka Komisji w dziedzinie prawości w szczególności mianowanie sekretarza... Începem acum cu ordinea de zi, declarația Comisiei în legătură cu politica de integritate a Comisiei, respectiv nominalizarea secretarului general al Comisiei Europene. Domnul comisar Oettinger are cuvântul în numele Comisiei. Vă rog. Herr Präsident. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimate doamne, stimați domni.